Dort. Äh, La seduta è aperta. S-a deschis ședința. Domnul Lordi Anderson vrea să intervină pentru un punct procedural. You have the floor. Aveți cuvântul. Anderson, you have the floor. Domnule Anderson, aveți cuvântul. Thank you, President, and good morning, everyone. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Îmi cer scuze. Știu că a fost o decizie dificilă, însă am vrut să subliniez faptul că decizia de a hotărî amânarea votului este, cel puțin pentru delegația noastră, problematică în ceea ce privește percepția la nivelul cetățenilor europeni, care sunt foarte preocupați de acest lucru.